Buongiorno colleghe e colleghi. Bună ziua, dragi colegi. Vă rog să luați loc pentru a începe voturile. L'ordine del giorno reca la votazione della relazione. Pe ordine de zi avem votul raportului Gonci, instrumentul european de microfinanțare pentru ocupare și integrare socială. instrumentul de microfinanțare cu numele Progres. Amendamentele 35 până la 44 au fost retrase. Vom începe votul. Blocul 1 de compromis. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Blocul numărul 1 se adoptă. Trecem la amendamentul 11, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Avete votat tutti? Toată lumea a votat. S-a închis votul. 533 voturi exprimate, 453 împotrivă, 67 pentru și 13 abțineri. Amendamentul 11 se respinge. Există o cerere de vot separat la amendamentul 13. Aceasta a fost retrasă. Vă rog. Domnule președinte, în, în cursul votului precedent am votat pentru, dar uh, aparatul meu de vot n-a funcționat. Foarte bine, vă vom trimite imediat uh, un tehnician pentru a restabili situația și vom ține cont de declarația dumneavoastră de vot. Amendamentul 14, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Avete votat tutti? Toată lumea a votat. S-a închis votul. 566 voturi exprimate, 94 pentru, 351 împotrivă, 121 de abțineri, se respinge. Amendamentul 51, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul. 570 voturi exprimate, 488 pentru, 80 împotrivă și 2 abțineri. Se adoptă. Forță de ciò decadono. Amendamentele următoare, 45, cade. Supun acum la vot amendamentul 1546, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 73 pentru 40, 491 împotrivă, votanți 578, așadar amendamentele 15 și 46 se resping. Să pun acum la vot amendamentul 65, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 587 de votanți, 492 pentru, împotrivă 81. Amendamentul se adoptă. Supun acum la vot amendamentele 67 și 68 împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă cele două amendamente. Supun acum la vot amendamentele 18 și 50 identice. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 594 de votanți, 70 pentru, 522 împotrivă. Deci, cele două amendamente se resping. Supun acum la vot amendamentul 69. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Supun acum la vot amendamentele 21 și 47, vot identice, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul. 96 de persoane vota, au votat, 89 pentru, 372 împotrivă. Așadar, amendamentele 21-47 se resping. Supun acum la vot amendamentul 48, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 602 votanți, 72 pentru, 518 împotrivă. Amendamentul 48 se respinge. Supun acum la vot amendamentul 49, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, Se închide votul. 605 votanți, 86 pentru, 518 împotrivă. Amendamentul acesta se respinge așadar. Supun acum amendamentul 82. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Supun acum la vot amendamentul 54. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și deci amendamentul 4 cade. Supun acum la vot amendamentul 5, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 609 votanți, 90 pentru, 383 împotrivă. Amendamentul se respinge. Supun acum la vot amendamentul 56, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul. 608 votanți, 516 pentru, 66 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 81 a fost retras. Deci supun acum la vot amendamentul 55. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă. Supun acum la vot propunerea comisiei astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Propunerea se adoptă. Supun acum la vot propunerea de rezoluție legislativă, vot cu apel, apel nominal. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, se închide votul. 602 votanți, 516 pentru, 82 împotrivă. Se adoptă rezoluția, așadar felicitări raportoarei doamnei Gânci. Ora pasiamo. Trecem acum la declarațiile și explicațiile de vot. Dau cuvântul acum Domnul Aldo, domnului Aldo Patricello are cuvântul un minut.